minute și jumătate, doamna Renate Weber. Gracias, presidente. Last month, Mr. Liu Xiaobo... The... Mulțumesc, doamnă președinte. Luna trecută, Liu Xiaobo, cunoscutul activist, a fost um, condamnat la 11 ani de închisoare pentru instigare la subminarea unui de stat. A fost arestat acum uh, peste un an după redactarea cartei 08 semnată de peste 10.000 de cetățeni din China, prin care se solicitau lucrurile, niște lucruri absolut normale într-o societate liberă, dreptul la exprimare, alegeri libere și statul de drept. Urmărirea penală a domnului Xiaobo se <clears throat> are drept cauză doar inițiativele sale pașnice și încalcă drepturile internaționale și drepturile și libertățile fundamentale. De aceea trebuie să solicităm imperativ eliberarea sa imediată. În ultimii ani, relațiile dintre Uniunea Europeană și China s-au concentrat doar pe dimensiunea economică, ne ținând seama de situația democratică și de încălcările drepturilor omului care au avut loc în mod sistematic în China. Acum câteva zile, pentru prima oară, un polițist a recunoscut că faimosul um, uh, militant pentru drepturile omului, omului domnul Gaujisheng, și câștigător al, uh, laureat al premiului Nobel, a dispărut după ce a fost reținut în uh, custodia poliției și mulți se tem că uh, s-ar putea să fi decedat. Uh, China a ignorat un apel al uh, Uniunii Europene să nu execute un cetățean britanic este tulburător să vedem cum se ignoră din partea chineză aceste apeluri la respectarea drepturilor omului. Și trebuie să ne întrebăm de ce uh, și-a depus candidatura China pentru a intra în Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU. În aprilie 2009, guvernul chinez a întocmit un plan național pentru drepturile omului, dar se pare că acesta este doar o hârtie fără nicio aplicabilitate. Parlamentul European are obligația de a evalua rezultatele dialogului Uniunii Europene cu China în domeniul drepturilor omului. Mulțumim, doamna Weber. Pentru un minut are cuvântul domnul Chelan. Gracias, președinte. China... Mulțumesc, domnule președinte. China a demonstrat un progres economic impresionant cu toate acestea, partea acestui progres a fost realizat utilizând niște metode care sunt în conflict flagrant cu drepturile omului universal acceptate. Evenimentele ca uh, Jocurile Olimpice au, s-a crezut că vor motiva autoritățile chineze să uh, democratizeze țara. Din potrivă, represiunea a crescut și trebuie să tragem niște concluzii din acest lucru. Acum două zile, Parlamentul European, în această zi, Parlamentul European își exprimă preocuparea față de uh, tratarea lui Liu Xiaobo, semnatar al Cartei 2008, care solicită reforme constituționale și respectarea drepturilor omului. O cartă care a fost semnată cu curaj de mai mult de 10.000 de cetățeni chinezi. Luna trecută, Liu Xiaobo a fost condamnat la 11 ani de închisoare astăzi solicităm eliberarea sa imediată și necondiționată și ne exprimăm solidaritatea cu acțiunile pașnice ale cetățenilor chinezi care doresc reforme democratice și respectarea drepturilor omului pe care, la care s-a angajat, de fapt, guvernul chinez. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kelam. Are cuvântul două minute, doamna de Chezer. Oui, monsieur le président. Da, domnule președinte, rezoluțiile de urgență sunt totdeauna un lucru greu, pentru că de foarte multe ori uh, reflectă o impotență politică. De fiecare dată, în fiecare lună, nu suntem în aceeași situație, în momentul în care toate instrumentele de dialog s-au dovedit um, ineficace. Iar în cazul Chinei, nu știu dacă cineva mai are atât de multe urgențe ca noi. În fiecare an apar diverse probleme, în fiecare lună apar diverse probleme, dar nu știu dacă situația asta este productivă. Nu știu cum își administrează China trecerea către democrație dar de fiecare dată facem același lucru și asta nu e bine pentru că eu cred că ne înșelăm în privința strategiei. Sunt prima care am cerut o asemenea rezoluție în acest caz și susțin în numele grupului meu ca uh, Liu Xiaobo, care a fost condamnat uh, recent pentru că susține democrație, este o soluție, dar uh, refuz ca la fiecare două luni să punem, eu știu, China Uh, la stâlpul infamiei. Uh, China este în primă creștere economică, în primă evoluție a democrației uh, această țară trebuie să devină partenerul nostru, iar aici, sigur, trebuie să spunem adevărul, dar trebuie să respectăm această țară pentru realizările sale. Grupul meu, pentru motive politice, și-a retras semnătura dar trebuie să discutăm problema drepturilor omului pentru că țin la ele, iar grupul meu va uh, vota în favoarea tuturor amendamentelor când se va vota asupra acestei chestiuni. Mulțumesc, doamna de Kaiser. Are cuvântul doamna Vergia, două minute și jumătate. China este o țară mare, cu o istorie bogată și cu o capacitate de dezvoltare foarte mare. Jocurile Olimpice de la Beijing, organizarea lor la Beijing, nu a avut rezultatele scontate. Relația Uniunii Europene cu China au o importanță foarte mare și este datoria noastră ca parlamentari europeni să spunem ce considerăm că este important și ce nu putem tolera situația drepturilor omului în această țară nu este tolerabilă. Domnului, cazul domnului Ceaubo, care n-a făcut decât ceară reforme democratice în țara sa și care are sprijinul la peste 10.000 de concetățeni, este un caz exemplar. Din punctul meu de vedere, nu putem să permitem, să tolerăm această situație. Trebuie să-i apă, să-l apărăm pe domnul Șabo și pe toți cei care, ca el, sunt în închisoare pentru o pentru nimic altceva decât că au apărat drepturile omului și libertatea de exprimare. De curând, un cetățean britanic a fost executat, deși era, avea probleme mentale. libertatea de expresie este încălcată câte puțin în fiecare zi, așa cum ne arată cazul Google, un operator care protejează din ce în ce mai puțin pe cei care navighează pe internet. Operatorii trebuie să instaleze la cererea autorităților chineze filtre, lucru pe care chiar și Google l-a acceptat. Noi nu putem accepta ca un guvern să facă acte de piraterie și să împiedice libera exprimarea celor care navighează pe internet. Trebuie să reacționăm. Internauții chinezi trebuie să aibă acces la informații fără cenzură și Uniunea Europeană trebuie să susțină întreprinderile din sectorul internetului care refuză să accepte încercările autorităților chineze de a instala aceste filtre sau care luptă împotriva cazurilor cum ar fi celui domnului uh, Ceabo. Vă rog să nu uitați, să nu uitați pe morții de la Tiananmen. Tineri chinezi au murit la Tiaomou pe, acum peste 20 de ani, o aniversare tristă pe care ar trebui să o comemorăm omagiind victimele. Însă toți Um, și toți morții din 1989 trebuie, trebuie umagiați. Mulțumim. Are cuvântul domnul Tan. Again... Domnule președinte, faptul că dezbatem încă o dată abuzurile ale drepturilor omului în China indică faptul că conducerea comunistă autoritară de la Beijing, uh, Beijing continuă să suprime orice fel de uh, opozanți politici. Totuși, acest lucru nu trebuie să ne oprească. Trebuie, avem datoria față de victimele um, abuzurilor, cum ar fi Liu Obo, care care nu au, uh, nu au voce pe scena internațională. De aceea dezbatem această chestiune. Conferirea premiului, premiului Saharov lui Hugea arată cât de importantă este pentru noi chestiunea drepturilor omului în China importantă această chestiune pentru că China este o țară foarte importantă, o putere economică și avem nevoie de un parteneriat strategic bazat pe respect uh, reciproc și pe securitate și sper că în viitor relațiile noastre vor ajunge să fie bazate și pe drepturi fundamentale, pe uh, statul de drept, pe democrație. Nu putem decât să sperăm să ajungem la această zi, dar până atunci și, și sperăm să ajungem la ziua în care se vor pune în practică aceste lucruri în Republica Populară Chineză. Eu uh, privesc uh, India și Taiwanul, care au uh, tradiții democratice înfloritoare uh, și este foarte clar că și această țară și China poate să devină democratică. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Ce ne uimește în cauzul lui Liu Xiaobao este faptul că 10.000 de persoane l-au uh, susținut în public și cred că Parlamentul European ar trebui să ia notă de curajul acestor persoane și să le mulțumească. În același timp trebuie să ne reamintim că, de fapt, China a promis că va îmbunătăți situația drepturilor omului, dorește să devină membru al Comisiei pentru Drepturile Omului la Națiunile Unite și declară că se va angaja în îmbunătățirea situației drepturilor omului în propria țară. De asemenea, spune că va susține cele mai înalte standarde ale drepturilor omului. Astea sunt promisiuni și trebuie să nu le uităm Rezoluția, de asemenea, abordează dialogul pe tema drepturilor omului între Uniunea Europeană și China. Oricât am fi noi de optimiști, rezultatul este faptul că acest dialog nu a fost prea mult în avantajul nostru. Ar trebui să încercăm să îmbunătățim propria noastră strategie și să facem China să înțeleagă că angajamentele pe care și le-a luat în domeniul drepturilor omului sunt valori comune și cooperarea noastră în viitor depinde de acest lucru. Ne putem întreba de ce politicile Uniunii Europene sunt atât de uh, șovăielnice în relație cu China și ce putem face în acest sens. Parlamentul European susține Comisia astfel încât să avem o strategie nouă cu China. Mulțumesc și acum pentru grupul popular, domnul Preda. Ședinte,

Mulțumesc, președinte, dragi colegi. Uniunea Europeană negociază acum un nou acord cadru cu China. Acesta va deveni fundamentul pentru dezvoltarea economiilor vi- relațiilor economice viitoare cu această țară. Relațiile acestea sunt foarte strânse, dar nu trebuie să închidem ochii la încălcările repetate ale drepturilor omului și la uh, lipsa de respect pentru statul de drept. Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze dialogul cu China cu privire la drepturile omului, dialog uh, început în anul 2000, însă acesta s-a dovedit insuficient. Uniunea Europeană și mai ales în alta reprezentantă ar trebui să coordoneze politica străină, politica externă față de China și uh, respectul pentru drepturile omului trebuie să fie la baza acestei politici. Mulțumesc! Gracias, señor Tiene la palabra. Mulțumesc, domnule Balcidis. Are cuvântul un minut și jumătate, doamna Trupel. Als uh, China die Olympiade în timpul Jocurilor Olimpice, Während und nach der Olympiade müssen wir leider feststellen, după Jocurile Olimpice de la China, trebuie să vedem cu tristețe că, de fapt, situația respectării drepturilor omului, omului în China s-a înrăutățit și după condamnarea lui uh, Liu Bao și după faptul că uh, un partid al homosexualilor a fost uh, interzis, se vede foarte clar că există o epocă uh, glaciar în China din punct de vedere politic. Solicităm eliberarea imediată, necondiționată a lui Li Xiaobo și a tuturor deținuților politici și vrem să spunem Chinei că dacă dorește să fie un partener la nivel internațional, trebuie să uh, renunțe la uh, măsurile de supraveghere și de cenzură. Ne gândim și la internet. Uh, filtrarea politică, cenzura politică nu poate fi acceptată. Pe internet acesta este o parte importantă a drepturilor fundamentale. Libertatea de exprimare trebuie să fie apărată în toate statele lumii pentru că dreptul omului drepturile omului sunt un bun universal și trebuie respectate peste tot, la noi, în Statele Unite, în Sudan sau în China și de aceea autoritățile uh, din China trebuie să se obișnuiască cu acest lucru dacă doresc într-adevăr să joace un rol de partener credibil. Eu sunt uh, convinsă că noi în uh, relațiile noastre oficiale la summit trebuie să discutăm aceste lucruri, tocmai pentru că vrem o cooperare în ceea ce privește finanțarea, reglementarea piețelor financiare, politica de mediu și alte politici. Trebuie să spunem Chinei foarte clar că trebuie să schimbe rapid politicile în, în Uh, drepturile omului. Mulțumesc. Acum domnul Fontana. Grazie, președinte. Uno dei problemi più... Mulțumesc, domnule președinte. Una din problemele majore privind China și drepturile omului este lagai Workham și munca forțată. Este o forță, formă modernă de sclavie. Suntem absolut siguri că foarte multe bunuri vin din aceste lagăre de muncă și uh, reprezintă o concurență neloială pe piața europeană. În uh, Statele Unite s-au adoptat legi pentru a interzice bunurile provenite din lagărele de muncă forțată. Trebuie să ne asigurăm că multe bunuri să nu provină din aceste laguri. Uh, și trebuie să dezvoltăm o campanie de creștere, sporire a conștientizării pe marginea acestei chestiuni. Pentru că produsele acelea trebuie să îndeplinească aceleași eh, standarde ca cele europene. Apoi, eh, investițiile în China ar trebui să respecte niște standarde ale folosirii eh, forței de muncă. Nu trebuie să importăm bunuri care provin din aceste lagăre de muncă și numai în felul acesta cei care luptă pentru drepturile omului în China vor fi sprijiniți. Mulțumesc. Un minut. Domnul Macmillan Scott. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Am onoarea de a fi vicepreședintele PE, responsabil pentru democrație și drepturile omului. Și pe bună dreptate, rezoluția se concentrează pe cazul lui Jabao, principalul autor al cartei 08, uh, a cărei versiune în limba engleză este disponibilă pe site-ul meu. După o vizită din mai 2006 la Beijing, toți activiștii cu care am avut legături au fost arătați, arestați sau chiar torturați. Lujao este, de exemplu, în închisoare și are nevoie de tratament medical sau Jia care a dispărut după trei ani de arest la domiciliu și uh, se poate bănui că, a, că s-a sinucis. Scrisorile din 2005 au dat tonul pentru Carta 08, și s-au bucurat de sprijin în China. Cred că guvernul ar trebui să-l libereze pe Gao Zhisheng și să-l găsească în primul rând fără îndoială, este nevoie de reforme profunde în China și în Tibet. Mulțumim, domnule Scott. Voi da cuvântul doar de două ori pentru catch the eye, pentru că trebuie să votăm la ora 12. Are cuvântul un minut doamna Corola. Kiitos arvoisa puhemies. On sietämätöntä, että Mulțumesc, domnule președinte. Nu putem să tolerăm faptul că interesele economice par a fi mai importante în relațiile noastre cu China decât drepturile omului. Drepturile omului, dezvoltarea sunt doar o parte minoră a relațiilor noastre. Am urmărit situația companiei Google și curajul acestea de a-și opri cooperarea cu autoritățile chinezești atunci când acestea încearcă să impună cenzura. Google dorește să promoveze uh, libertatea de expresie pentru utilizatorii chinezi. Um, susținerea uh, lui Liu Xiaobo și altor dizidenți este bine fundamentată. Sper că și Comisia va introduce, introduce acest punct în discuțiile de la următorul summit cu China. Negociem acum un acord cadru care trebuie să reflecte faptul că relațiile economice sunt legate de dialogul politic și de respectarea drepturilor omului. Mulțumesc. Are acum cuvântul un minut doamna Meissner. Gracias, președinte. Ja, wir haben jetzt schon... Mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit deja despre varianta corectă uh, să vorbim cu China sau să facem niște presiuni Doamna de Kaiser a spus că grupul său uh, și-a retras semnătura. Eu cred că nu este drumul cel bun. N-ar trebui să cedăm, pentru că tocmai acum uh, noi avem uh, în tratatul de la Lisabona drepturile fundamentale și vedem aceste repetate încălcări a drepturilor omului. Trebuie să susținem uh, dialogul în continuare. Nu e vorba doar de Liu Xiaobo, ci și de Gao Zicen, care a dispărut. Uh, se aude că s-ar fi sinucis, uh, dar uh, nu, nu știm de fapt cum a murit el, dacă a murit. Nu putem accepta acest lucru. Am văzut la uh, Jocurile Olimpice că în momentul în care mergi în China și ei contact cu persoane de acolo, acest lucru nu îmbunătățește cu nimic situația drepturilor omului. Așadar, uh, Uh, nu trebuie să uh, cedăm deloc, să apelăm în continuare la măsuri concrete. Mulțumesc. Doamna comisar are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană și-a exprimat foarte clar preocupările adânci față de această pedeapsă disproporționată în cazul lui Liu Bo, 11 ani de închisoare uh, pentru rolul său de autor al Cartei 08, care reprezintă a un document important al reformei în China și pentru promovarea drepturilor omului pe internet. Noi acordăm foarte multă importanță libertății de gândire și de expresie care sunt elemente importante ale sistemului nostru democratic. Ce se întâmplă cu domnul Xiaobo nu este deloc în conformitate cu drepturile omului și reprezintă o încălcare a cartei pe care și China a semnat-o. Noi, de asemenea, acordăm atenție protecției drepturilor referitoare uh, la orientarea sexuală. Uniunea Europeană a încercat uh, să instaleze, să inițieze un dialog și ne pare rău că nu am fost uh, avuți în vedere. Totuși am putut să aflăm elemente ale acestui proces care arată foarte clar că domnul Liu Xiaobo nu a avut posibilitatea să-și prezinte apărarea așa cum trebuie și că nu s-a bucurat de un proces echitabil Uniunea Europeană va continua să facă apel la guvernul chinez pentru a-l elibera necondiționat și pentru a pune capăt detenției și uh, hărțuirii altor semnatari al Cartei 08 politica noastră generală față de China este o politică de angajare constructivă în cadrul parteneriatului strategic. De mai multe ori în trecut am evaluat cu progresele Chinei către drepturile socioeconomice, de exemplu, de curând China și-a lansat un plan în favoarea drepturilor omului, dar avem în continuare preocupări grave apropo de unele drepturi politice și sociale, ca și față de un număr de evoluții recente, așa cum uh, au fost prezentate ele în proiectul de rezoluție. Angajarea Uniunii Europene față de drepturile omului este uh, transmisă clar în timpul contactelor politice și în timpul dialogului pe tema drepturilor omului cu partenerii chinezi. Ultima sesiune, după cum știți, a avut loc pe 20 noiembrie la Beijing anul trecut. Întărirea relațiilor noastre ne permite să discutăm aceste chestiuni pe față. La Nanjing, Uh, la summitul de anul trecut uh, s-a adus în discuție chestiunea drepturilor omului, atât în timpul discuției cât și în timpul conferinței de presă. Domnule președinte, doamna Verdia și doamna Corola s-au referit la atacurile împotriva Google. Comisia consideră că este o nouă evoluție Uh, îngrijorătoare în China. Noi monitorizăm situația îndeaproape și înțelegem că au loc consultări între firme și autoritățile chineze. Noi rămânem în continuare vigilenți și când vor avea loc și asemenea atacuri, uh, ne gândim că s-ar putea și ca firme din Uniunea Europeană să le cadă victimă. Vreau să vă asigur, domnule președinte, că vom continua să aducem în discuție aceste chestiuni la cel mai înalt nivel. Facem din nou apel la China și aducem aminte de obligațiile internaționale privind drepturile omului. De asemenea, facem apel la garanțiile constituționale privind libertatea de expresie. Uh, stimați membri ai Parlamentului, noi cu toții avem același scop și anume o Chină mai uh, deschisă, mai transparentă, care să adere la standardele internaționale ale drepturilor omului și care să coopereze cu noi uh, în ideea de a face față provocărilor internaționale. Pentru a realiza acest lucru trebuie să contribuim la dezvoltarea parteneriatului strategic Domnule președinte, ă, aș dori să îi răspund la o întrebare a doamnei de Kaiser, care vorbea despre executarea ă, cetățeanului britanic. Uniunea Europeană a condamnat în termenii cei mai puternici execuția acestei persoane. Regretăm faptul că, de fapt, China nu a răspuns apelurilor repetate ale Uniunii Europene uh, și ale unui stat membru de a comuta um, pedapsa cu moartea împotriva acestui cetățean britanic. Mulțumesc, doamnă comisar. Mai avem încă de discutat un punct pe ordinea de zi. Vă rog să ocupați locurile în liniște. Să trecem acum la dezbaterea privind propunerea de rezoluție despre Filipine. Domnul Provera are cuvântul două minute. Grazie, președinte. Una... Mulțumesc, domnule președinte. A devenit un uh,